la încheiere cu succes acestui acord care va facilita circulația între Europa și Vietnam. Bun, s-a încheiat dezbaterea. Votul va avea loc astăzi la ora 11.30. Ordinea de zi are acum raportul doamnei Balzani cu privire la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2012. O să las pe domnul comisar să se instaleze. Și dau deci cuvântul pentru început, domnului raportor, doamna Balzani, pentru patru minute. documentul pe care îl examinăm astăzi nu este un simplu document care vorbește despre prioritățile despre viitorul buget european. Este un document cu valoare strategică despre noul rol pe care bugetul european ar trebui să îl aibă în cadrul unei mai puternice guvernanțe economice. Este primul an în care va funcționa semestrul european, un semestru care a fost conceput astfel încât să existe un nivel maxim de coordonare între bugetul european și bugetele naționale pentru a se crea cât mai multe sinergii, o cât mai bună relație de complementaritate ceea ce înseamnă un singur lucru. Trebuie să convergă la maxim bugetele naționale și bugetul european în ce privește obiectivele principale ale bugetului european. Aceste obiective nu pot să fie decât cele din strategia Europa 2020. O strategie ambițioasă cu uh, 5 rubrici și 7 uh, inițiative emblematice. Sunt obiective importante, mari, dar și foarte bine precizate. Prima, uh, primul obiectiv este deosebit de important. Ne dorim să avem o Europa cu mai multe locuri de muncă și de mai bună calitate datorită investițiilor adecvate. Avem această mare prioritate pentru bugetul 2012 și să nu pierdem timpul, pentru că anul 2020 va, va veni mai devreme decât ne așteptăm. Deci să începem cu îndeplinirea acestui prim obiectiv, să creăm mai multe locuri de muncă în Europa. De aceea trebuie să uh, includem acest obiectiv în bugetul 2012. Trebuie să facem două lucruri fundamentale, să facem proiecte și să ne gândim spre viitor. Ce înseamnă acest lucru? Să nu mai avem numai abordare uh, pur uh, matematică a bugetului. O creștere numai la nivelul cifrelor nu este utilă. Trebuie să analizăm foarte bine care sunt programele și acțiunile utile pentru strategia noastră Europa 2020. A ne gândi spre viitor înseamnă să acordăm o cât mai mare atenție creditelor de angajament și nu numai plăților, pentru că numai datorită creditelor de angajament putem să punem bazele viitorului, putem să finanțăm în mod sustenabil Uniunea Europeană. Și va rămâne și o altă temă deosebit de importantă, cea a flexibilității. Ajungem la sfârșitul perioadei de programare. Deci bugetul acum este rigid. De aceea va fi foarte important să ne gândim încă de la bun început la toate mecanismele de flexibilitate disponibile ele sunt indispensabile pentru ca acest buget pe care îl vom defini să poată să funcționeze bine. Dar aceste mecanisme nu sunt singurele strategia 2020 nu poate să fie un eșec, așa cum s-a întâmplat în trecut cu o altă strategie. Trebuie să fie un buget util și eficient. Sunt convinsă că toate aceste obiective vor putea să fie atinse numai dacă împreună și cu multă răbdare, de la bun început, vom crea un nou mediu de cooperare instituțională. Cooperarea instituțională este principala provocare din tratatul de la Lisabona, un tratat pe care îl evocăm, dar parcă nu suntem foarte atenți la ce scrie în el. A avea cooperare instituțională înseamnă să lucrăm pe picior de egalitate, mai ales în domeniul atât de delicat care este uh, uh crearea, uh, stabilirea bugetului. Numai astfel vom putea să ne asigurăm viitorul. Vă mulțumesc, doamnă Balzani. Acum are cuvântul domnul comisar Lewandowski. Mrs. President, Mrs. Rapporteur, I welcome... Doamnă președinte, domnule, doamnă raportor, salut poziția Parlamentului privind bugetul pentru 2012. Comisia, conform dreptului de inițiativă, trebuie să țină cont de orientările Parlamentului și să judece și cele făcute de Consiliu. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de datele recente provenit din cele 27 de state membre, evaluate cu mare atenție de serviciile noastre pentru a în vederea proiectului de buget din aprilie, de pe 20 aprilie. E cel de-al doilea test al procedurii anuale după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și contextul uh, este bine cunoscut de toți și anume cel al consolidării financiare. Trebuie să acționăm în mod responsabil în acest context. Și pentru asta, pe de o parte, trebuie să respectăm toate obligațiile fiscale pe care le avem și să ținem cont de contextul de austeritate din țările UE. Acum, mai mult ca niciodată, e necesar să avem o bugetizare riguroasă, corectă și, în același timp, trebuie să profităm de această uneltă pe care o reprezintă bugetul în perioada de criză. Și aici uh, aș vrea să reamintesc niște diferențe între bugetul, uh, bugeta, bugetizarea națională și cea europeană. Bugetele naționale țin de consum. Bugetul european ține de investiții cu efecte multiple, deci ar putea duce la creștere și la locuri de muncă suplimentare. O bugetizare corectă, bineînțeles, ă, înseamnă să plătești și creditele de angajament pe care le-ai luat în trecut. Și de asta ținem cont când redactăm proiectul de buget. Într-o scrisoare către comisar, și așa cum a spus și doamna Balzani, se spune că trebuie să asigurăm finanțarea suficientă pentru a respecta strategia 2020. Da, trebuie să coordonăm eforturile de bugetizare națională și cele european și cele european și cea europeană. Însă în ceea ce privește și angajamentul comisiei de a avea costuri de sub 1% administrative, deci aici înseamnă că se pot economisi bani, de exemplu, în ceea ce privește tehnologia informaticii, organizarea de conferințe și așa mai departe. Trebuie să ținem cont de ce s-a întâmplat anul trecut, de procedura anuală pentru 2011. Și gândindu-ne la ce s-a întâmplat atunci, sperăm că acum procedura să fie mai lină. De aceea aștept cu nerăbdare prima noastră întâlnire pe 30 martie la trialog, după care noi vom prezenta proiectul nostru de buget pentru 2012. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupurilor, intervin colegii. Începe domnul Lavia, două minute de la PP. Egregio președinte. Mulțumesc. Stimată doamnă președinte, stimate domnule comisar, Proiectul pe care trebuie să-l votăm astăzi este primul pas pe care îl facem înainte de adoptarea bugetului 2012. Partidul Popular European încă de la bun început și-a exprimat sprijinul redactării unui raport preliminar care să conțină prioritățile Parlamentului pentru următorul buget și ne dorim ca acest raport să fie transmis Comisiei și de altfel și Consiliului. Noi am contribuit la lărgirea spectrului politicilor prioritare și suntem de acord cu adoptarea echilibrată a doamnei raportor. Ne dorim să avem priorități puternice și ușor de recunoscut și dorim să se reflecte și prioritățile grupului popular european, și anume investiții în cercetare și dezvoltare, astfel încât să sprijinim creșterea economică în Europa. Trebuie să investim în viitorul Europei. Și Parlamentul European, în așteptarea prezentării proiectului preliminar de buget al Comisiei, a ținut să redacteze acest raport. De asemenea, conceptul de răspundere uh, trebuie pus în evidență, așa cum a spus și domnul comisar Lewandowski. Acest principiu trebuie să se afle în centrul procedurii bugetare 2012. Asta nu înseamnă că în 2011 nu am dat dovadă de simț de răspundere, însă astăzi, mai mult decât în trecut, din cauza crizei economice, trebuie să dăm dovadă de simț de răspundere. În final, cred că trebuie să vorbesc despre ce se întâmplă în multe dintre țările din nordul Africii, tocmai pentru că uh, trebuie să refuzăm aceste abordări pe termen mediu. Trebuie să putem să gestionăm foarte bine evenimentele neprevizibile. În ce privește aspectul tehnic și votul, mi se pare că este important ca textul de la Comisia de Bugete să nu fie alterat și nici modificat. Și nu sunt de acord cu propunerea grupului GUE de a introduce taxa pe tranzacțiile financiare, pentru că nu cred că această propunere are vreo relevanță în ce privește procedura pentru bugetul pe anul 2012. Vă mulțumim, domnule Lavia. Acum are cuvântul domnul Goran Ferm. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. domnilor și domnilor, Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Balțani, în primul rând, că a ales uh, un punct de pornire foarte concret, foarte constructiv, s-a concentrat pe principalele probleme. Care sunt aceste puncte cele mai importante? Strategia UE 2020 nu, sunt, nu reprezintă doar cuvinte goale, ci o tentativă serioasă ca Uniunea Europeană să joace un rol în ce privește crearea de locuri de muncă, creșterea economică. <clears throat> E vorba de ceva important în ce privește bugetul, cheltuielile publice, ceva care poate să joace un rol strategic și anume pentru investiții în proiecte pe care statele membre nu pot să le realizeze singure sau pentru care ar fi nevoie de solidaritate dincolo de frontiere. Cercetarea și dezvoltarea, infrastructura pentru transport și energie e de asemenea vorba de o chestiune de uh, realizare a potențialului pieții unice pentru o bună funcționare în întreaga Europa ca fundament al creșterii și creării de locuri de muncă. Dar e nevoie de bani și va trebui să vedem ce se va întâmpla statele membre și Consiliul pentru ca strategia 2020 să devină realitate sau ca strategia de la Lisabona o să fie îngropată într-un sertar de birou. Cred că bugetul pentru 2012 va fi esențial pentru răspunsul la această întrebare. Mulțumesc. Acum domnul Haglund, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să-i uh, mulțumesc, doamne raportor, pentru cooperarea bună pe care am avut-o în zilele în vremurile actuale nu e ușor să stabilești prioritățile bugetare. După părerea mea, anul 2012 este foarte important din perspectiva bugetară și ne dăm seama că nu putem aștepta până la următoarea perioadă de programare pentru a implementa strategia 2020. Și aici Comisia are de jucat un rol important pentru a veni cu niște propuneri de buget la summit, pentru a putea uh, Uh, debloca resursele necesare, deoarece acestea încă nu au fost alocate pentru prioritățile noastre și așa cum spunea domnul Farm, trebuie să ne asigurăm că toate acestea devin realitate și nu doar un document uh, ascuns prin un sertar de birou. În ceea ce privește raportul, grupul meu a avut anumite sugestii care au fost incluse și țin să-i mulțumesc doamnei Balsani. Trebuie să spunem că măcar noi, uh, Parlamentul, uh, am avut meritul de a uh, încerca să facem tot posibilul pentru acest buget din 2012 și nu a fost ușor. Cred însă că avem motive să credem că vom putea folosi cât mai bine resursele de care dispunem într-un mod mai eficient, eventual prin economiile făcute la bugetul comunitar. Să nu uităm însă că Uniunea Europeană acum a primit noi competențe și se pare că, din păcate, Consiliul crede că aceste competențe pot fi puse în aplicare fără resurse suplimentare. Noi suntem de o cu totul altă părere și de aceea vrem o propunere constructivă din partea Comisiei pentru a negocia în mod cât mai constructiv. Vă mulțumesc, domnul Ellis, un minut și jumătate. Uh, thank you, Madam President. I'd like to congratulate... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să o felicit pe doamna raportor pentru că și în alți ani am discutat despre linii de orientare, dar dumneavoastră a reușit să facă un raport în care chiar se concentrează asupra unor idei esențiale și acest demers este binevenit. În numele grupului meu vreau să o rog să țină cont despre tot ceea ce se întâmplă peste tot în Uniunea Europeană și nu numai la nivelul Bruxellesului. De aceea, la alineatul 21, unde spuneți că ar trebui să ne gândim și la prioritățile negative și la economiile pe care pot să le facă instituțiile și că trebuie să cerem comisiilor parlamentare să se gândească care sunt adevăratele lor priorități. Deci este o, o idee bună, dar deocamdată nu s-a făcut mare lucru în acest sens. Întotdeauna spunem că ne dorim să avem mai multă finanțare pentru Europa 2020 și pentru inițiativele emblematice, dar cred că nu ar trebui să ne gândim numai cum putem să obținem mai multe fonduri, pentru că nu e numai o problemă de lipsă de fonduri, este și o problemă de uh, realizare de economii în anumite rubrici bugetare, de o mai bună programare, pentru că de fiecare dată când apar uh, probleme neprevăzute, putem să facem apel la transfer de fonduri și atunci economiile pe care le-am realizat ar putea să ne fie foarte utile. Am spus de asemenea că ar trebui să ne dovadă de simț de răspundere în aceste vremuri de austeritate. Trebuie să fim atenți la plățile pe care le facem, pentru că grupul meu consideră că trebuie să fim foarte vigilenți în ce privește plățile pentru anul 2012. Vă mulțumesc, acum are cuvântul doamna Trupă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Și noi, verzii, considerăm că sunt bani puțini, politicile de austeritate sunt necesare. În statele membre trebuie să reducem uh, povara datorării nu în Uniunea Europeană, pentru că nu există o astfel de datorie, dar e vorba acum nu doar de a reduce datoriile, ci și de a investi în proiecte pentru viitor. Nu trebuie să ne subminăm propria economie, pentru că acesta trebuie să fie valabil pentru bugetul Uniunii Europene în 2012. Trebuie să se atingă acest echilibru. În ultimii câțiva ani s-au făcut angajamente la fondurile structurale care vor trebui să fie finanțate în anii viitori. Cred că abordarea doamnei Balzani trebuie să fie tratată cu mare seriozitate. Se concentrează pe strategia UE 2020, mai multe resurse pentru combaterea schimbărilor climatice, o tranziție mai rapidă la energii regenerabile, mai mulți bani pentru educație și cercetare, lucruri care nu ar trebui să fie modificate. Cred de asemenea că semestrul european este important. Statele membre și bugetul european trebuie să fie elaborate astfel încât să îndeplinească obiectivele strategiei Uniunii Europene 2020. Sperăm cu toții să existe schimbări democratice în țările arabe, ceea ce înseamnă că noi, ca europeni, suntem interesați să ajutăm societatea civilă și structurile democratice de acolo să sprijine tranziția la democrații parlamentare, pentru care e nevoie de resurse flexibile. E în propriul nostru interes să promovăm democrația în jurul lumii. Din partea verzilor aș dori să spun în mod explicit privind la ce se întâmplă în Japonia, noi credem că se pot economisi bani în ce privește reactorul I3. Nu știm ce să facem cu uh, deșeurile radioactive, de ce să investim acolo atât de mulți bani în loc să redirecționăm banii Euratom spre o tranziție de la energie nucleară la cele regenerabile ne gândim uh, la politica în materie climatică, la eforturile ONU, trebuie să schimbăm modul în care generăm energie și bugetul pentru 2012 ar trebui să-și aducă o contribuție în acest sens și sper că atunci când e vorba de următoarele perspective financiare vom avea curajul să facem acest alt calitativ. Mulțumesc, următorul vorbitor, 2 minute și 30. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte. Noi discutăm aici despre orientările strategice pentru următorul buget. Și în timp ce noi discutăm aici, afară mii de bărbați și de femei demonstrează, manifestează și ne transmit un mesaj foarte clar. Noi, prin politicile de austeritate, nu facem decât să distrugem condițiile de trai pe care le au europenii. Noi spunem că modelul de coordonare economică bazat pe amenzi și sancțiuni nu garantează creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Din potrivă, noi spunem că acest pact pentru moneda euro aprobat de statele UE e un pact împotriva salariilor și împotriva pensiilor. E un pact care nu face decât să-i împovăreze pe lucrători cu costul acestei crize care nu a fost creată de ei. Și noi cred că ar trebui să-i ascultăm pe cei care protestează acum, deoarece ei ne pun o întrebare centrală. Ce consecințe, ce consecințe au investițiile publice asupra economiei? ni se spune că nu trebuie să creștem deloc investițiile publice. Anumite guverne europene spun că în numele politicii de austeritate avem nevoie de un buget european care să crească cu 0%. Asta ni se spune, însă e o soluție greșită. Dintr-un motiv foarte simplu, și anume că nu e viabil, nu e posibil să avem niște politici de austeritate la nivel uh, național din ce în ce mai puternice și în același timp să spunem că din cauza acestor politici de austeritate avem nevoie și de un buget european cât mai redus, cât mai scăzut. Cu această abordare nu ajungem decât la un lucru, și anume la mai puține investiții publice, atât la nivel național cât și european. Prin urmare, ce se va întâmpla? Va crește șomajul, vor crește tensiunile sociale, lipsurile Iată, deci, la ce ar trebui să ne gândim când discutăm despre bugetul pentru 2012. Criza nu se soluționează creând mai multe inegalități între cetățeni. Recesiunea nu poate să devină o politică, iar grupul meu se opune cu tărie aceste idei. Noi credem că e un raport cu multe intenții bune, însă nu face față acestei provocări atât de mari pe care avem din partea lucrătorilor. Vă mulțumesc, doamna Andreas, în un minut. Hai. Madam President. Vă mulțumesc. Principala slăbiciune a raportului este că ignoră observațiile făcute de Curtea de Conturi în raportul anual. Să nu uităm că singurele informații disponibile ne se referă la integritatea și eficiența cu care fondurile UE sunt cheltuite. Dacă încercăm să justificăm o creștere bugetară spunând că strategia 2020 ne va scoate din criză, nu facem decât să pierdem și mai multă credibilitate. Dacă e să ne uităm cum a eșuat strategia de la Lisabona. Există o amenințare. Dacă limităm nivelul bugetului comunitar, vom afecta solidaritatea europeană și dezvoltarea economică din statele membre nu știm, de fapt, care este impactul exact al crizei asupra cetățenilor. Și în numele contribuabilor britanici îi cer lui Cameron să ceară nu o înghețare a bugetului, ci o reducere semnificativă pentru bugetul 2012. Și voi face asta cu toată tăria. Doamna Vertman, acum două minute. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, dragi colegi. În ce privește raportul doamnei Balzani, aș vrea să fac um, câteva observații. Acest raport despre exercițiul bugetar 2012 este plasat sub auspiciile unei mai bune guvernanțe economice prin intermediul semestrului european și prin intermediul uh, strategiei Europa 2020. Rolul pe care îl va avea de jucat, va avea de jucat bugetul în cadrul strategiei Europa 2020 este astfel consolidat prin investițiile pe care dorim să le facem în sectorul educației, în ce privește cercetarea pentru crearea de locuri de muncă. Crearea de sinergie între investițiile publice de la nivel european și cele uh, care sunt finanțate din bugetele naționale mi se pare punctul cheie. Bineînțeles că avem nevoie de mai multă coordonare, de mai multă coerență. Trebuie cu toții să ne concentrăm asupra unor obiective comune. Aceasta este politica pe care trebuie să o sprijin dacă vrem să avem uh, uh, rezultate bune. Având în vedere catastrofa din Japonia, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a finanța dezvoltarea energiilor regenerabile și avem nevoie de o adevărată politică activă pentru a lupta împotriva efectelor schimbărilor climatice protejarea uh, mediului trebuie să se traducă și cu uh, efecte pozitive în ce privește politica socială. Și aș vrea să vă mai reamintesc faptul că bugetul comunitar nu uh, poate să comporte un deficit. De aceea trebuie să avem o bună gestionare a tuturor creditelor de angajamente disponibile, care nu reprezintă decât 2% din totalul cheltuielilor publice. Vă mulțumesc. Acum trecem la oratorii individuali și începem cu domnul Garita Poledo. Două minute. Eh, eh, mulțumesc, președinte, domnule comisar, dragi colegi. În primul rând îi mulțumesc doamnei raportor, doamnei Valțani, pentru flexibilitatea de care a dat dovadă. Nu intenționam inițial să avem această dezbatere privind orientările bugetare, însă cred că e o idee bună, deoarece astfel vom marca prioritățile pe care le vom avea în timpul negocierilor bugetare în următoarele luni. Două lucruri fundamentale. Austeritatea. Austeritatea nu e un principiu, ci e un instrument pentru a reuși să avem un buget într-adevăr credibil și care să nu ne ducă la ce ne-a dus în multe țări membre și anume să ne întindem mai mult decât ne plapuma și să uh, nu putem face față problemelor grave atunci când se închide bugetul. De asemenea, în procedura bugetară anuală nu cred că ar trebui să introducem anumite chestiuni care țin uh, la urma urmei de cadrul financiar multianual. Și mă refer aici la taxa asupra tranzacțiilor financiare. Aici vorbim de un cadru financiar global și nu se cuvine să introducem în mod artificial aceste lucruri în această dezbatere privind bugetul anual. Dacă facem asta, vom avea o strategie greșită la negocierile cu Consiliu. Și știm ce s-a întâmplat anul trecut, când în procedura bugetară anuală, într-o singură lectură, am introdus niște idei și niște măsuri care, la urmă urmei, țineau de un cadru mai general. Eșecul, blocajul și situația pe care o avem acum. În 2011 am un, avem un nivel la creditele de plată insuficient pentru a face față mm nevoilor pe termen foarte scurt. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, domnul Gher, două minute. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, domnule comisar Lewandowski, în această dimineață discutăm nevoia de economisire de bani, pentru că e criza datoriilor pe care o vedem în statele membre și alți colegi au subliniat pe bună dreptate că această criză datorilor este ceva care are doar efecte indirecte asupra noastră, pentru că bugetul nostru nu are deficit. Trebuie să vedem politicile adoptate în Uniunea Europeană și vom vedea că volumul acesta reprezintă 2% din totalul cheltuielilor statelor membre. Nu cred că politicile de austeritate sunt ceea ce ne interesează e vorba de a economisi uh, mai mult în mod uh, simbolic, acțiuni cu caracter simbolic. Nu e vorba ca uh, noi, evident, să aruncăm cu banii pe fereastră. Și ce se ignoră cu desăvârșire este faptul că bugetul Uniunii Europene înseamnă că tot ce nu e cheltuit se duce înapoi la statele membre. Evident, nu un raport de 1 la 1, nu e o casă de economii. Există unele țări care sunt mai puțin dezvoltate, dar în uh, zona mea, în Renania Nord-Vestfalia, există o cofinanțare utilizată pentru anumite proiecte și sprijinul furnizat este un lucru pe care noi, socialdemocrații, îl sprijinim. Ne uităm la modul în care se cheltuiesc banii. Raportul anual al Curții de Audit, sistemele de management și control privind uh, cheltuirea banilor europeni, nu funcționează în mod adecvat. Citesc acolo că recuperarea banilor false investiți în statele membre reprezintă milioane de euro. Citesc tot acolo că Comisia, din fericire, întreprinde acțiuni de suspendare a plăților dacă se comit erori, ceea ce pare că se întâmplă în Regatul Unit și în Germania. Consiliul care reprezintă statele membre trebuie să gestioneze resursele mult mai bine. Eficiența pe care o avem acolo ne-ar permite în mare măsură să cheltuim banii mai bine nu neapărat mai mulți bani, ci mai bine. Cred că trebuie să subliniem acest aspect. Mulțumesc. Acum, domnul Jensen, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și eu vreau să-i adresez mulțumiri doamnei Balzani. Vom avea o misiune foarte dificilă, dar și foarte interesantă de îndeplinit uh, cu elaborarea bugetului 2012. Avem un cadru restrâns. Suntem la sfârșitul perioadei de programare, la sfârșitul perioadei din uh, perspectivele financiare și știm că am practicat mult transferul de fonduri, de exemplu, de la PAC către um, sectorul energetic sau către alte sectoare. Deci e foarte greu să avem uh, o coerență în uh, cheltuielile pe care le efectuăm. Sunt de acord cu colegii mei care spun că nu are sens să mai căutăm uh, alte fonduri pentru proiectul uh, ITER. Acum, uh, după producerea catastrofei din Japonia, nu ne mai putem permite să desfășurăm o asemenea politică. Nu mai putem să finanțăm nici energiile fosile. În anul 2012 trebuie să ne gândim la modalități inovatoare. Bugetul Uniunii Europene nu seamănă cu bugetele statelor membre. Uniunea Europeană trebuie să își achite datoriile în sensul că uh, ne-am luat anumite angajamente, am lansat anumite proiecte și acum trebuie să uh, efectuăm plățile pentru angajamentele pe care ne le-am luat. și ar trebui să primim propuneri mai concrete care să corespundă nevoilor reale din statele membre, propuneri pe care apoi să putem să le finanțăm din bugetul european. Vreau să insist deasupra, de asemenea și asupra faptului că trebuie neapărat să facem economii, mai ales în ce privește cheltuielile administrative. Este poate unul dintre uh, rarele capitole unde putem cu adevărat să economisim bani și eforturile făcute în cadrul Comisiei ar trebui să fie făcute și în alte instituții, mai ales la Parlamentul European. Mă mulțumim, are cuvântul domnul Fajmon. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, trebuie să continuăm uh, cu bugetele echilibrate. Deci trebuie să avem bugetizare echilibrată și nu trebuie să ajungem să lucrăm cu bugete provizorii. Așa ceva ar afecta foarte negativ Uniunea Europeană. Trebuie să propunem un buget uh, chipzuit care în vremurile actuale înseamnă un buget de austeritate. Opinia publică din statele membre se așteaptă ca Uniunea Europeană să cheltuie banii contribuabilor așa cum trebuie și dacă nu facem asta vom pierde credibilitatea. Vă mulțumesc, domnul Ferreira, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Luăm parte la această dezbatere pentru a arăta că există alternativă la consensul stânga-dreapta care ne-a adus în această criză în primul rând. Acest consens nici măcar nu ne dă vreo strategie de ieșire din criză. Această alternativă necesară implică schimbări profunde pentru politicile bugetare ale Uniunii Europene care să aibă o nouă abordare a resurselor și obiectivelor. În momentul actual nu facem decât să mărim uh, distanța dintre statele membre și bugetul comunitar, care de fapt trebuie să servească convergenței dintre economiile statelor membre, să promoveze o utilizare de plină a potențialului fiecarei țări, crearea de locuri de muncă, creștere să promoveze bunăstarea, progresul, eradicarea sărăciei, incluziunea socială pentru coeziune economică și socială. Respingem un buget care transformă serviciile sociale doar în mărfuri, în produse economice, promovează liberalizarea în sectoarele economiei, ceea ce face locurile de muncă să fie mai precare. Asta cred că se va întâmpla cu strategia UE 2020 nu va face decât să mărească distanțele dintre state membre, disparitățile, discrepanțele dintre economiile statelor membre, ceea ce nu va duce decât la o creștere a șomajului structural. Deci propunem o nouă strategie europeană de solidaritate și dezvoltare durabilă, bazată pe o serie de noi politici în uh, economia afaceri sociale, mediul înconjurător, sprijinite de un buget comunitar. Iată de ce am înaintat diverse amendamente la acest raport. Acest buget comunitar ar servi, de fapt, ajutorului la dezvoltare, ar promova cooperarea și pacea și nu ar sprijini genul de aventuri militare pe care le vedem în prezent. Aventuri militare care, de fapt, sunt finanțate tot mai mult de bugetul comunitar. Noi vrem să facem un apel urgent ca bugetul european să uh, meargă într-o direcție nouă. Mulțumesc. Acum domnul Morganti. Doamnă președintă, stimați colegi, acest raport care ar trebui să conțină uh, liniile de orientare ale Parlamentului European pentru bugetul 2012 mi se pare de o mare importanță. Însă, din păcate, sunt nenumărate afirmații uh, vagi și nu știm exact care sunt prioritățile reale ale Parlamentului European atunci când citim mai în profunzime acest raport. Se vorbește mult uh, despre strategia Europa 2020. Este o strategie mult prea amplă, ambițioasă, dar costisitoare. Care vor fi până la urmă prioritățile interne ale Parlamentului European? De fiecare dată statele naționale trebuie să uh, împace uh, criza cu nevoile de cheltuieli pe plan intern. Am putea să facem lucruri mărețe dacă ar exista cu adevărat mai multă convergență între bugetele naționale și bugetul european. Cum spuneam, domeniile de intervenție sunt limitate și nu suficient de bine uh, uh, finanțate. E vorba numai despre, despre niște formulări generale. De aceea eu cred că acest uh, uh, raport nu este foarte folositor și că, în general, bugetul european este inutil uh, și își ajunge sianse. Și mulțumesc acum are cuvântul domnul Harton, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Colega socialistă Balzani ne spune următorul lucru în raportul domnei. Uniunea Europeană nu se ocupă de cetățeni, ci își poartă de grijă. După aia, creștini democrații întotdeauna fac tot posibilul pentru a avea majoritatea la Parlament și pentru a uh, arunca banii în vânt. Nu știu câte milioane pentru asistenți fiecare aici încearcă să își uh, ajute prietenii care mai de care fiecare recurge la pile. Deci la asta se întâmplă aici. Nu de responsabilitate vorbim noi. Și singurul lucru pe care îl putem spune e că se încurajează uh, cheltuielile exagerate. Acest raport trebuie aruncat la gunoi. Deci nu se face decât să se arunce cu banii pe fereastră, din ce în ce mai mult. Eu speram că odată cu trecerea anilor să fim mai înțelepți, însă se vede că nu. Domnul Surian, două minute. Köszönöm a szót, elnök asszony. Azt javaslom, kedves képviselőtársaim. Doamna președinte, aș sugera și, și dumneavoastră și dragi colegi ca după în diverse discursuri să ne întoarcem cu picioarele pe pământ la realitate și nu va fi ușor pentru doamna raportor să realizeze un raport în contextul situației actuale. Nu putem cădea de acord cu privire la cifre deocamdată, pentru că Comisia încă nu ne-a dat cadrul bugetar, dar desigur că putem discuta despre principii la nesfârșit și doamna raportor cred că a interpretat foarte bine toate chestiunile în discuție și anume modul în care vom asigura că putem uh, edifica și include strategia pentru anul 2020 în structura bugetului, dar decizia doamnei raportor în ce privește domenii de specialitate și politici de specialitate, unde nu putem avea încă un cadru. De fapt, nici nu se menționează politicile specializate. Cred că e nevoie de anumite comentarii critice, pentru că dacă nu se ține cont de diverse politici, și nu se menționează, atunci raportul rămâne oarecum gol. Putem cădea de acord cu privire la un lucru. Politicile de coeziune sunt foarte importante. În politica de coeziune își arată meritele în prezent. E nevoie de alocare de fonduri în acest domeniu. Spre deosebire de ce au spus alți vorbitori, aș vrea să subliniez faptul că aceste alocări nu reprezintă un scop în sine, nu e vorba de irosire de bani. Pentru că există cheltuieli care promovează ideile europene. Regiunile mai puțin dezvoltate ar primi mai mult, deci Parlamentul trebuie să se angajeze, să asigure că investițiile ajung acolo unde este nevoie de ele și, de asemenea, investiții în proiecte de prestigiu. Comisia de buget trebuie să conlucreze cu alte comisii foarte bine. Mulțumesc. Doamna Grelie, doamnă <clears throat> președinte, domnule comisar, dragi colegi, și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Balțani pentru faptul că rezoluția dumneei despre orientările generale pentru bugetul 2012 este foarte coerentă. Este o propunere cu un mesaj politic clar. Ea este pe deplin conștientă de constrângerile bugetare din Uniunea Europeană și de aceea Parlamentul European cere ca bugetul pe anul 2012 să fie pe măsura uh, provocărilor sociale, economice și politice actuale. Acest raport nu abordă numai tema uh, aplicării măsurilor de austeritate. Parlamentul uh, cred că astfel își dovedește solidaritatea cu miile de salariați care protestează uh, pe străzile Bruxellesului astăzi. Pentru că nu ne dorim să existe măsuri nedrepte și discutabile și a căror rezultat final nu va fi decât înrăutățirea situației din Europa. Într-adevăr, trebuie să existe sinergii și coerență între strategia 2020 și bugetul pe 2012, pentru că creșterea și crearea de locuri de muncă trebuie să fie prioritățile noastre absolute. Știm că în strategia Europa 2020 ne dorim să avem o rată de ocupare de 75%, dar nu cred că vom reuși să putem să atingem acest obiectiv. Statele membre au o viziune numai pe termen scurt a bugetului, așa cum de altfel a spus-o și domnul Lewandowski în presa franceză, anticipând, poate, poziția Parlamentului. Proiectul, buget, uh, proiectul de buget pe anul 2012 ar trebui să fie văzut uh, ca un simbol al valorii adăugate la nivel european. Procedura bugetară 2012 va fi numai o ilustrare a manevrelor în curs pentru definirea perspectivelor financiare uh, uh viitoare. Când știm că acest buget nu reprezintă decât 2% din cheltuielile publice uh, totale, va fi foarte greu să putem să finanțăm obiectivele pe care le-am fixat deja. Dezbaterea este foarte aprinsă și noi, în loc să ne gândim la cetățeni și să facem cu adevărat uh, sinergii ne gândim numai, cum spuneam, la obiective pe termen scurt. De aceea este foarte important ce a spus dumneavoastră, domnule comisar, despre nevoia resurselor proprii pentru bugetul european. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Gerbrandi, un minut. Doamnă președinte, când o persoană își construiește o casă, știe dinainte că facturile cele mai costisitoare vin la urmă. Asta știe și când semnezi, știi asta. Asta se întâmplă și cu Uniunea Europeană. Când avem un cadru financiar multianual, facturile cele mai costisitoare vin la urmă și asta știam. Și nu putem acum să refuzăm să plătim aceste facturi așa cum vor anumite țări, inclusiv țara mea. Nu. Trebuie să fii la înălțimea contractului semnat. De exemplu, când construiești o casă, ce? Spui la sfârșit că a costat prea mult și tu nu mai vrei să plătești? Doamna Balzani la alineatul 21 spune pe bună dreptate ce trebuie făcut. Da, factura finală trebuie achitată, indiferent de cum va fi. Dacă nu o achităm, nu facem decât să pierdem credibilitatea și să creștem euroscepticismul. Domnul Lamasur nu este de la Comisia de Bugete, așa e. Trecem la doamna Herzog, un minut și jumătate elnök asszony képviselőtársaim a two thousand and twelve es költségvetés bugetul pe 2012 este al șaselea în contextul cadrului uh, financiar multianual, unde cele două autorități bugetare au o idee clară cu privire la evoluțiile pozitive și la lipsuri atunci când e vorba de acest cadru de finanțare multianual. Trebuie să dea posibilitatea de a atinge obiectivele Uniunii Europene, în special în domeniul strategiei UE 2020, e singurul lucru care ne va ajuta să asigurăm că Europa poate să iasă din această criză, promovând ocuparea forței de muncă, cercetarea, inovația, promovând uh, energia, integrarea socială, combaterea sărăciei. Toate acestea sunt priorități importante ale Uniunii Europene în orizontului 2020. Această strategie nu va fi credibilă decât dacă e bine finanțată și vreau să vă reamintesc că Parlamentul a subliniat uh, această provocare de mai multe ori. Trebuie să adresăm un apel Comisiei și Consiliului să dea dovadă de responsabilitate în abordarea bugetului. Nu putem avea mai puțină Europa, o dimensiune europeană mai mică acum, când ne confruntăm cu dezastre naturale, criza financiară, război, revolte, tulburări. Trebuie să ne gândim la consecințele bugetului pentru întreaga Europa. Deci e nevoie de o dimensiune europeană mai puternică și utilizarea mai eficientă a banilor. Mulțumesc, următorul vorbitor, minut și jumătate. Doamna Holmer, vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Bugetul pentru anul 2012 trebuie să răspundă unei întrebări grele. Trebuie să facă față unor circumstanțe dificile și criza care încă afectează statele membre nu aranjează cu nimic lucrurile. Cred că raportul doamnei Balțani este un compromis acceptabil. Dați-mi însă voie să fac câteva critici. Din punctul meu de vedere, fonduri suplimentare nu înseamnă neapărat mai multă solidaritate și mai multă Europa. Eu cred că, în primul rând, trebuie ca banii din creditele de angajamente trebuie mai bine cheltuiți. Obiectivele pe care ne le fixăm trebuie cu adevărat să fie atinse, nu trebuie numai să ne mulțumim să cheltuim bani fără să ținem cont de aceste obiective. Iar chestiunea fondurilor proprii uh, potențiale trebuie să fie bine analizată, pentru că nu ar trebui să, uh, um, um, ca această nevoie de surse uh, proprii să aibă un impact negativ asupra bugetului contribuabilului sau al <clears throat> întreprinderilor. Există multe țări care cofinanțează creditele uh, um, europene. Deci, până la urmă, volumul total care se află la dispoziția Europei pentru programele europene este mai mare decât ce apare în buget. Eu îmi doresc să se investească mai mult în cercetare, în uh, uh, dezvoltarea durabilă. De aceea, proiecte de bună calitate precum ITER-ul trebuie să fie finanțate și îi mulțumesc că doamne este pentru ce a spus. Dacă nu vom gestiona acest proiect în mod uh, eficace, uh, americanii ne vor depăși pentru că ei deja au un proiect similar. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Fernandez, un și jumătate. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, stimate domnule comisar, doamnelor și domnilor, în primul rând aș vrea să o felicit pe doamna Balțani pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că nu am și câteva comentarii. Cred că orientările generale aprobate, din păcate, sunt prea generale. practic par să fie o hotărâre de a avea o anumită, de a avea strategia 2020 și nu reprezintă neapărat niște orientări pentru bugetul pe 2012. În 2011 aveam o prioritate care s-a pierdut acum pentru 2012. Cuvântul tineret nu apare deloc în proiectul pentru 2012, în timp ce în 2011 l aveam. Da, într-adevăr, trebuie să fixăm uh, ce vom face pentru strategia 2020, însă nu putem uita politica de coeziune, deci nu se menționează nicăieri politica de coeziune. Politica atât de importantă și care nu poate reprezenta o simplă măsură de adapt- adaptare. Deci nu putem uh, retrage bani de aici pentru a-i uh, acorda strategiei 2020. De asemenea, nu se menționează politica de coeziune. Eu cred că avem totuși timp să soluționăm această problemă, deoarece cele două elemente menționate sunt foarte importante. Doamna Matera, un minut și jumătate. Grație, prezident. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor din capul locului. Bugetul pe anul 2012, așa ca bugetul pe anul 2013, vor fi bugete de consolidare. Vor trebui să permită o reducere a deficitelor statelor membre și va trebui să reprezinte o referință pentru uh, următorul cadru financiar multianual. Contribuția grupului PPE în ce privește liniile de orientare s-a bazat pe conceptul de simț de răspundere, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm obiectivele de eficiență, eficacitate și efectuare de economii cu cât mai puține, cu cât mai scăzută creșterea cheltuielilor. Doamna Balceane a vorbit și despre nevoia de cercetare, de dezvoltare, de creștere economică și grupul nostru politic împărtășește aceste obiective. Dacă ne dorim să avem cu adevărat priorități economice, trebuie să le finanțăm ca atare. Și atunci rubricile din buget trebuie să fi, se bucure de flexibilitate. Noi ne dorim un cadru bugetar, de asemenea, care să includă și resurse proprii. Însă nu sunt de acord cu obținerea de resurse proprii prin introducerea unei taxe pe tranzacții financiare, așa cum o propune grupul GUE. Aș fi mai degrabă în favoarea unei aprofundări din partea Comisiei a uh, unei noi modalități tehnice de a face față acestor noi obiective uh, enorme ca să putem să uh, afirmăm plus valoarea europeană. Vă mulțumim, acum trecem la procedura catch day și primul orator este domnul Manca. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi. Uniunea Europeană și-a stabilit cinci obiective cuantificabile pentru perioada până în 2020. Acestea au fost ratificate de statele membre. Ne arată o direcție, succesul, reușita Europei vor depinde de implementarea lor depinde de responsabilitatea statelor membre pe plan individual dacă vom ajunge sau nu la o ocupare mai mare a forței de muncă, la o rată mai mică a abandonului școlar, la un număr mai mare de studenți, o reducere a celor care se confruntă cu sărăcia și dacă vom reuși să facem față schimbărilor climatice. Deși în Uniunea Europeană există un acord, guvernul din țara mea a decis să uh, reducă programele operaționale. Vrea să le utilizeze pentru a finanța autostrăzi și vrea să negocieze acest lucru cu Comisia. Domnule comisar, aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră individual și colegiul de comisar vor sprijini ideea de a ne îndrepta într-o direcție care nu e interesul strategiei 2020. Mulțumim, domnule Manca. Acum, doamna Venova. Un minut foarte domnule comisar. Bugetul e un instrument cheie pentru integrarea europeană și multe lucruri depind de buget. Într-o perioadă de criză, bugetul european poate să contribuie la atenuarea politicilor de austeritate din statele membre și să investească bani în proiecte de investiții. Salut faptul că raportul promovează obligațiunile pentru infrastructură. Cu toate acestea, nu ar trebui să fie văzute ca alternativă la euroobligațiuni. Cred că euroobligațiunile reprezintă un subiect separat și sprijin ideea euroobligațiunilor pentru că sunt un pas logic în procesul de integrare nu îmi place ideea de a reduce bugetul european. Acesta n-ar fi în interesul integrării al economiei sau solidarității dintre statele membre. Um, perspectiva pe termen scurt egoist uh, nu este în avantajul uh, celor care doresc integrarea europeană. Toată lumea ar trebui să beneficieze de pe urma integrării. Așa ar trebui să vedem bugetul european. Mulțumesc. Acum domnul Pașcă. Vă mulțumesc, președinte. Domnule comisar, dragi colegi, prioritățile bugetare pentru 2012 vor avea un impact asupra viitorului. De aceea cred că ar trebui să încercăm să economisim bani pe viitor. Ar trebui de asemenea să ne gândim la faptul că lunar uh, mergem cu toții de la Bruxelles la Strasburg. E un circ uh, ambulant finanțat de contribuabili care sunt din ce în ce mai supărați din cauza asta. Deci pentru 2012 ar trebui să ne gândim la posibilitatea de a reduce călătoriile noastre sau la posibilitatea de a schimba lucrurile. Se vorbește de asemenea și despre un muzeu european de istorie europeană. Eu cred că am putea cheltui banii făcând alte lucruri mai bune. cum ar fi programele pentru 2012 sau să îmbunătățim în general condițiile de lucru. Vă mulțumesc. Doamna Smolcova v prvom rade chcem oceniť prácu spravodajky. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să o felicit pe doamna raportor care a spus lucrurilor pe nume. Bugetul european pentru 2012 și pentru anul următor trebuie să fie ambițios dacă vrem să îndeplinim obiectivele strategiei pentru anul 2020 să ieșim din criză, să putem fi competitivi pe plan mondial. Sprijin ideea Comisiei de Buget de a se întâlni cu parlamentele naționale pentru a discuta bugetele statelor membre pentru 2012, bugetele naționale. Bugetul european s-ar putea să nu fie în deficit, e doar 2% din cheltuielile publice din Uniunea Europeană. Există diferențe clare între bugetele naționale și bugetul european. Bugetul european e menit să investească în viitorul Europei. Consiliul ar trebui să înțeleagă acest lucru. Am auzit deja reprezentanței Germaniei, Franței și Regatului Unit care cer să se înghețe bugetul european, ceea ce cu siguranță ar încetini creșterea europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă. Acum are cuvântul în încheiere domnul comisar Lewandowski. Doamnă președinte, doar trei idei. În ce privește strategia UE 2020 și ajustarea, un lucru clar în uh, linia directoare din raportul doamnei Balțenii. În bugetul în derulare pentru 2011, 41% din cheltuieli au fost identificate sau ar putea fi atribuite obiectivelor legate de strategia 2020. Același efort se face pentru strategia lui 2012, dar facem efortul de a reajusta în cadrul celor convenite acum câțiva ani, în cadrul 2007-2013, ceea ce, desigur, limitează uh, marja noastră de manevră. Deci ajustarea trebuie să se facă în interiorul acestui acord multianual din 2006. În al doilea rând, reacția mea la domnul Alice, dar nu doar, a fost o observație a domnului Gaier și a domnului Holmeier în legătură cu priorități negative. Mă tem că aceasta e o poveste reală pentru bugetul lui 2012. Ar trebui să fie așa. Acum mai mult ca oricând, pe lângă priorități pozitive, ar trebui să examinăm ce nu dă rezultate bune ce nu are performanțe, ce nu este bine gestionat, pentru a putea găsi surse de economisire. Deci e vorba atât de priorități pozitive de data asta, ca și priorități negative. În ce privește administrația, rigoarea administrativă e o nevoie absolută, ca să răspuns domnului Harto, care se referea la irosirea de bani administrația reprezintă doar 5,7% din bugetul total al Uniunii Europene și cred că e o proporție mai bună decât la municipalitățile din Rotterdam și multe alte orașe olandeze celebre pentru abordare frugală a bugetelor. În ce privește ce a spus doamna Andersen, se referea nu doar la înghețare, ci la reducerea bugetului. Bugetul nostru european, care nu are deficit, și nu poate fi învinuit de proasta gestionare a finanțelor publice din multe state, își are propria logică, atât de clar explicată de domnul Gebrand. Nu știu dacă am pronunțat bine numele, dar logica se referă la maturitatea programelor și nu e surprinzător. E vorba de credibilitate. Bugetul european își are propria credibilitate Uh, de a respecta angajamentele de plăți pentru proiecte realizate. Chiar în perioada de austeritate trebuie să plătești factura de electricitate, ceea ce e la fel de important despre credibilitate, despre coerență, despre coeziune. E vorba de investiții, bani utilizați în investiții pentru a răspunde adecvat și la unele solicitări din partea celor care acum demonstrează în afara Parlamentului și a clădirii. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar, și în încheierea discuției doamna Balzani. Vă mulțumesc. Atunci când colegii mei au luat cuvântul, au pomenit deseori simțul de răspundere. Și cred că instituțiile sunt primele care trebuie să dea dovadă de acest simț de răspundere și au, prin urmare, responsabilitatea de a-și actualiza programele. Promisiunile pe care le-am făcut cetățenilor noștri nu trebuie să rămână vorbe în vânt, trebuie să se transforme în fapte concrete. Primul obiectiv, cum spuneam, crearea de locuri de muncă, nu este numai ambițios, este și foarte precis. Ne permite să avem un parametru precis. Vom putea să măsurăm dacă șomajul va scade sau nu. Cum spuneam, este un obiectiv precis și foarte ambițios, dar care mi se pare fundamental. Să începem încă de acum să facem efortul pentru a-l atinge. Multă lume a spus că această strategie este mult prea mare, mult prea ambicioasă, pentru ca ea să fie ilustrată de un document atât de concret precum un proiect de buget. Dacă vrem să facem așa ceva, această strategie va fi un eșec și nimeni nu-și dorește așa ceva. Oricum, acest lucru a fost spus și în prima comunicare a Comisiei despre strategia Europa 2020. Austeritatea nu este o politică, nu este un instrument, este o condiție care trebuie să ne facă să reacționăm. Și atunci când spun că trebuie să reacționăm, nu înseamnă numai că trebuie să consolidăm cheltuielile, trebuie să reducem deficitele și trebuie să ne folosim de acest instrument diferit cu plus valoare, care este bugetul european. Anul acesta avem, de exemplu, un alt mecanism, cel al semestrului european. Nu s-a, conceput acest instrument pentru a îngreuna și mai mult toate procedurile în prima jumătate a anului. Nu! Scopul semestrului european este crearea de sinergii între bugetele naționale și bugetul european și astfel banii publici vor putea să fie bine cheltuiți astfel încât strategia Europa 2020 să devină una reală. Este lungă, este mare, ambicioasă, dar ar putea să se transforme într-o realitate europeană. Vă mulțumesc, doamnă Balțani. Dezbaterea noastră se încheie și având în vedere cât este ceasul, suspendăm lucrările până la orele 11.30 când uh, vom începe sesiunea de voturi.